justificat. Lucia Eduard Raul Helvich eh, a demisionat pe 2 martie din, din Parlamentul European conform articolului 4 aliniatul 1 al regulamentului. Considerăm vacantarea acestui mandat și eh, am anunțat